din partea acesteia, astfel încât să putem să vă prezentăm și noi ideile noastre pentru un sistem mai echitabil. Mulțumim, domnule Casa, spune domnul președinte. Încheiem discuția și mâine va avea loc votul la 11 și jumătate. Trecem acum la ajutorul de urgență pentru Haiti și dăm cuvântul în primul rând doamnei comisar Damanaki que se incorpora rápidamente a su sitio. Pe care o invităm să, să ia loc cât mai repede pentru a putea începe prezentarea. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este foarte îngrijorată de deteriorarea situației în legătură cu epidemia de holeră în Haiti. Numărul victimelor și mai ales a victimelor uh, în spital crește în fiecare zi. Numărul de persoane care au fost internate recent se ridică la 20.000, peste 20.000 la sfârșitul uh, săptămânii trecute. Peste 1100 de persoane au decedat deja în urma acestei epidemii. Dar ne este teamă că aceste cifre sunt de fapt subestimări uh, clare. Rata mortalității este extrem de ridicată și, din păcate, oamenii ajung prea târziu în centrele de sănătate. Un acces uh, mai rapid la um, serviciile de sănătate ar putea combate acest lucru. De asemenea, tratamentul pacienților necesită însă resurse foarte multe. Sistemul de sănătate din Haiti este uh, este folosit la maxim și epuizat oarecum în ciuda ajutoarelor uh, din partea comunității internaționale. Mulți dintre actorii um, medicali la loc, uh, fața locului cer comunității internaționale să vină alături de ei să-i ajute în aceste eforturi. Întreaga țară este acum afecta, afectată de epidemia care s-a întins uh, cu o rapidă, cu o viteză covârșitoare de la Porto, chiar și la Plans. Din păcate, din cauza condițiilor igienice foarte proaste și a lipsei de acces la apă potabilă, epidemia se răspândește mai departe. Încercăm să ne concentrăm pe salvarea vieților celor afectați și pe îmbunătățirea accesului la apă potabilă, pe uh, informații utile cu privire la măsurile de igienă și sănătate și uh, despre informații despre unde se pot uh, oferi tratamente. Comisia a trimis la fața locului expertiză medicală și fonduri în valoare de 12 milioane de euro pentru a susține partenerii care sunt activi în momentul de față în Haiti. Mecanismul European pentru Protecția Civilă a fost de asemenea activat uh, prin Centrul de Monitorizare și Informare al Comisiei Europene și a cofinanțat deja transportul unor uh, mai multor asistențe, um, asistente trimise de către Franța. Mai există și multe alte fonduri care sunt pe rol, însă uh, experți din partea statelor membre urmează să ajungă acolo în, la începutul acestui săptămâni. Experți din partea Centrului European pentru Prevenire și din partea DigiSanco încearcă să garanteze o bun, cea mai bună posibilă supraveghere în domeniul uh, sănătății și o prevenire în continuare a bolii. Însă, în Port-au-Prince și în alte orașe există în continuare și alte evenimente adiacente de securitate și ordine publică care ne îngrijorează și urmărim mai ales aceste evoluții în vederea alegerilor din 28 noiembrie. Comisia a, ține legătura cu subsecretarul general al ONU pentru o coordonare mai bună, Barnes Almas. De asemenea, susținem uh, și noi uh, toți actorii la fața locului pentru a putea ca aceștia să-și poată continua activitatea fără întrerupere. Având în vedere deteriorarea rapidă a situației, contribuții suplimentare sunt absolut necesare și uh, în continuare considerăm că prioritățile sunt personalul medical și personal specializat în domeniul apei potabile, al uh, măsurilor uh, de igienă și alte unități de purificare a apei. Comisia este în contact cu președinția belgiană și cu statele membre pentru a îmbunătăți o susținere în, o susținere pentru Haiti în acest moment critic. Aceste ajutoare se pot desfășura și trimite acolo prin mecanismul de protecție civilă. De asemenea, lucrătorii uh, la fața locului trebuie să fie ajutați uh, și trebuie susținuți în continuare, însă, din păcate, amploarea acestei crize necesită și mai multe resurse. Încercăm de aceea acum să avem o reacție mai eficientă la uh, această criză împreună cu partenerii noștri, însă ne așteaptă vremuri grele, pentru că situația ar putea evolua foarte repede în continuare. Solidaritatea comunității internaționale și solidaritatea cu poporul haitian este absolut esențială și de aceea lansez un apel către dumneavoastră să faceți tot posibilul pentru a spori susținerea oferită din partea statelor membre pentru a putea evita un dezastru umanitar de proporții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice, în numele PPE. Mai întâi un minut și jumătate, doamna Streffler. Oui, euh, bonjour, euh, merci, Monsieur le Président. Euh. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamna Damanaki. Epidemia de holeră a Uh, cauzat peste 1200 de morți și peste 500.000 de oameni sunt afectați. În ciuda prezenței organizațiilor internaționale în Haiti, situația se înrăutățește de la o zi la alta și epidemia ar putea să afecteze 400.000 de persoane în următoarele zile. Mă bucur pentru cele 12 milioane de euro care au fost alocate de Comisia Europeană și solicit statelor membre să aducă asistență în natură pentru a permite purificarea apei. Aprovizionarea cu apă potabilă și instalații sanitare este singura metodă prin care se poate reduce numărul persoanelor afectate. Trebuie să se ofere garanții populației care este speriată de acest flagel. Comunicarea este esențială pentru a informa populația și pentru a preveni populația și de asemenea pentru a împiedica violențele interne, având în vedere că este și o perioadă electorală acolo. Această nouă criză a pus încă o dată la test capacitatea sau incapacitatea autorităților haitiene și a sistemului de securitate de a face față acestei crize. Cu tremurul din Haiti a arătat capacitatea autorităților locale și, în urmea cu tremurului, a existat dorința politică de a reconstrui Haitiul. S-au făcut multe promisiuni de donații. După un an aproape, reconstrucția a demarat

doamnă Cretu. În numele grupului ALDE pentru un minut, domnul goerens Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că există și alți factori adiocenți care au dus la o evoluție a holerei în Haiti. Bineînțeles că aceasta nu este un răspuns, dar poate este un, o explicație. Răspunsul pentru acest flagel uh, se poate da în două părți. Pe de o parte, există conflictul între autoritățile la fața locului care nu permit accesul la apă potabilă și la condiții normale de igienă. În același timp, uh, în această țară multe rămân de făcut, ba chiar multe rămân de refăcut, de aceea reconstrucția este absolut esențială imediat după cu tremurul care a avut loc ar fi trebuit să se înceapă cu aceasta pentru ca să existe o infrastructură care să îmbunătățească igiena individuală, dar și igiena colectivă. Cred că la 8 luni după conferința de la New York pe tema reconstrucției în Haiti nu vom mai putea să mai spunem că nu avem fonduri destule pentru a explica de ce nu se fac progrese până acum având în vedere că toți actorii au recunoscut că, de fapt, etapa umanitară ar fi trebuit prelungită încă mai multe luni. Trebuie de asemenea să vedem cine a fost responsabil pentru această um, lentoare și să luăm precauții pentru ca să nu se mai întâmple. Mulțumesc, domnule Gheorân, spune președintele, acum în numele verzilor, doamna Keller, un minut și jumătate. Thank you. We see in Haiti one of the... Vă mulțumesc. În Haiti vedem una dintre uh, operațiunile de întrajutorare cele mai mari și trebuie să ne asigurăm că nu pierdem lupta în fața acestei catastrofe. Uh, Trebuie să ne asigurăm că ajutăm pe haitieni să își construiască viitorul, pentru că un eșec n-ar însemna numai um, o catastrofă pentru populație, ci și pentru comunitatea internațională de a conduce astfel de operațiune. Trebuie să folosim toate experiențele noastre, toate lecțiile învățate în Haiti um, și în alte locuri pentru a um, câștiga această um, luptă și trebuie de asemenea să asigurăm uh, mijloacele financiare necesare. De aceea salut uh, decizia Comisiei de a acorda 12 milioane suplimentare în acest sens. Însă ajutorul trebuie să vină deodată și, în plus, trebuie să ne asigurăm că nu neglijăm eforturile de reconstrucție în urma uh, cu tremurului. Am două întrebări față de comisie. În primul rând, aș vrea să știu dacă banii promiși au ajuns deja și dacă au fost absorbiți. Și în al doilea rând, aș vrea să știu ce părere aveți despre amânarea alegerilor, pentru că și acest lucru este pe ordinea de zi. Revoluția haitiană nu a intrat niciodată în cărțile de istorie. Să sperăm că această perioadă dificilă din Haiti va intra în cărțile de istorie ca un punct de plecare pentru un viitor mai bun al haitienilor. Și sper ca cărțile de istorie să menționeze de asemenea că Uniunea Europeană a jucat un rol important în acest sens. Mulțumesc, doamnă Keller, spune domnul președinte, în numele ECR, un minut, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Acum două luni am fost copreședinte al delegației uh, Parlamentului uh, la Haiti a fost una dintre experiențele cele mai emoționate, emoționante din uh, viața mea. Am văzut foarte mulți oameni dedicați acolo care încercau să-i ajute pe haitieni. Și în al doilea rând, am observat că haitienii sunt un popor foarte mândru și ar trebui să recunoaștem acest lucru. Ni s-a spus din partea prim-ministrului și a președintelui că uh, Um, populația este atât de, atât de norocoasă că uh, sistemul sanitar este bun și că nu există boli și epidemii. Dar iată că acest lucru s-a întâmplat. Dar trebuie să fii la fața locului ca să vezi în ce condiții lucrează lucrătorii um, organiza- organizațiilor um, internaționale. Și când vorbim despre sistem sanitar, îmi pare foarte rău, dar el nu există. Toată lumea depinde de Medici Fără Frontiere, de Crucea Roșie și de alte organizații internaționale. În ceea ce privește alegerile, da, Haiti nu are nevoie de alegeri în acest moment, însă până nu vor avea un președinte și un prim-ministru care să îi conducă, nu au nicio șansă să facă pași înainte. Când am fost acolo, oamenii curajoși din partea Comisiei Europene au încercat să mențină pre, uh, prezența europeană la Port-au-Prince. Au făcut o treabă foarte bună. Vă mulțumim, domnule Nicholson, spune președintele. Acum, din partea GUE-NGL, un minut și jumătate, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc colegilor și conferinței președinților pentru că a acceptat acest subiect eh, privind Haiti. Era un subiect de urgență. În ianuarie, după cutremur, comunitatea internațională s-a mobilizat pentru Haiti au fost făcute promisiuni și au fost trimise ajutoare și totuși se pare că există un decalaj acolo. În martie, doamna Ashton s-a angajat în numele UE pentru un ajutor de 1.230 de milioane uh, pentru a ajuta poporul haitian să își construiască un viitor mai bun. Asta e citat. Și din iulie, ONG-urile, mai ales Medicii Fără Frontiere, doamna comisar, au tras semnalul de alarmă cu privire la condițiile de viață în care trăiau sute de de persoane. De atunci, situația nu s-a îmbunătățit. Uh, mai ales având în vedere viteza cu care se răspundește această epidemie de holeră și comunitatea internațională începe să se obișnuiască. Au fost peste o mie de morți și numărul persoanelor afectate crește, iar specialiștii spun că uh, măsurile care trebuie luate pentru a evita acest lucru sunt simple, dar personalul nu este format pentru a face față acestei probleme și produsele sanitare ajung foarte greu. Și cum să nu înțelegem că au avut loc um, mișcări la nivelul populației în acest context? Populația nu mai are încredere în comunitatea internațională și atunci, doamnă comisar, am niște întrebări simple. Am vrea să știm care este ajutorul complet promis de către Uniunea Europeană, nu doar cel uh, umanitar. Dacă acest ajutor ar fi ajuns mai repede, n-am fi putut evita așa ceva, cum se poate să existe o conferință internațională fără ca promisiunile să fie respectate? De ce prevalează discuțiile referitoare la monedă și totuși nu găsim nicio soluție, nicio soluție pentru a îmbunătăți lucrurile. Acest lucru este de dorit în Haiti, dar am vrea să știm cum se va face și care va fi sprijinul Uniunii Europene. Acum, ă, în ceea ce privește următorii vorbitori, începând cu doamna Rozuli, un minut și jumătate. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda tuturor apelurilor făcute pentru a nu ne lăsa bătuți în ceea ce privește destinul Haitiului după ianuarie, veștile, ultimele vești ne arată că insula a fost abandonată de comunitatea internațională exact în cel mai sensibil moment, acel al reconstruirii sale. Se propagă în aceste zile virusul holerei acolo și Haiti, haitienii nu cunosc acest lucru și cu toții îi atribuie o valoare religioasă, mistică. Căștile albastre ale Națiunilor Unite sunt acuzate a fi un factor de contagiune. Și sute de persoane uh, au luat cu asalt cartierul general al forțelor de susținere a păcii și lucrătorii umanitari se simt amenințați și mulți părășesc țara. Tensiunea este foarte ridicată și multe dintre problemele cauzate de cutremurul din 12 ianuarie, multe dintre dărâmături încă mai sunt pe străzi. Uh, lipsește apa, oamenii n-au cum să se spele, n-au cum să se protejeze. Uh, holera se răspândește cu mare viteză, morții cresc în mod exponențial, s-au spus aici cifre, dar am să repet, acum avem 100, 1130 de morți și peste 18.000 de persoane care suferă acum, dar există și alte persoane, numărul lor crește în fiecare zi. Orice Um, lăsare deoparte a acestei probleme din partea comunității internaționale nu trebuie să fie tolerată. Altfel, fiecare om care va fi afectat ne va rămâne pe veci pe conștiință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cașman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, estimate doamnă Georgeva. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru coordonarea foarte eficientă pe care ați gestionat-o până acum și pentru discuțiile pe care le-ați avut uh, cu baronesa Emels la ONU. Într-adevăr, pentru Parlamentul European e foarte ușor să critique. Mie mi-ar place mai degrabă să vedem ceea ce s-a făcut pozitiv și să apreciem acest lucru. Și mă adresez aici tuturor colegilor. Trebuie să punem de asemenea presiune asupra statelor membre pentru ca aceștia să ne, să ne pună la dispoziție mai multe ajutoare. Dacă ne uităm la lista țărilor uh, care ajută, vedem că e vorba de țări care se confruntă cu dificultăți economice. Spania, Irlanda, Italia, Franța, Austria, Ungaria, toate aceste țări au uh, intrat foarte adânc în bugetul lor pentru a ajuta și cred că ar trebui de aceea să ne contactăm și noi guvernele pentru a le cere să se angajeze. Întrebarea dacă uh, ajutoarele folosesc sau nu, nu face decât să ne aducă la ideea dacă se pot gestiona aceste capacități la fața locului. Într-adevăr, 12 de milioane de euro a disponibilizat Comisia. Cu tremurul a fost o tragedie, dar acum această epidemie este o tragedie și mai mare. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc, are cuvântul doamna Rinaldi, un domnul Rinaldi, un minut și jumătate. Prim. Mulțumesc, domnule președinte epicentrul acestui cutremur s-a produs în locul cu situația economică cea mai rea. Și acum o țară cu o Uh, nevoie de asistență internațională este confruntată cu holera. Ce paradox! Nu e doar ghinion. În Haiti, aceste străzi pline de copii și de corturi printre dărâmături um, este o țară copleșită. Clasa politică se concentrează pe jocurile de putere în loc să se preocupe de reconstruire. Birocrația, mm, serviciile publice sunt foarte slăbite și uneori chiar pun obstacole în calea primirii ajutoarelor. Organizațiile internaționale sunt prezente acolo în număr mare, dar sunt foarte slab uh, coordonate și nu protejează bine populația. În iunie am vizitat acel loc cu delegația Parlamentului European și era clar că existau multe uh, zone în care erau persoane refugiate într-o situație foarte proastă și iată s-a ajuns la holeră. Comisia Econ a făcut până acum ce a trebuit, dar acum trebuie să-și dubleze eforturile. Părerea mea este că în Haiti trebuie trebuie să existe nu doar o acțiune de reconstruire, dar și un nivel de ridicat de protecție la nivel internațional. Mulțumesc. Domnul Deva, un minut. Domnule președinte, este o tragedie despre care de-abia suportăm să, să vorbim. Uh, anul trecut, când a avut loc cu tremurul, uh, comunitatea internațională a intervenit, au venit uh, elicoptere care care au mașini mari, uh, echipamente și așa mai departe, dar um, toate aceste forțe au plecat uh, și uh, structura, infrastructura este distrusă, este blocată și așa mai departe. De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce toți oamenii au dispărut, inclusiv președintele, uh, fostul președinte Clinton, care era foarte prezent la un anumit moment. Iar acum uh, am vrea ca Uniunea Europeană să dispară. Este ridicol. Comunitatea internațională trebuie să fie înapoi în Haiti, astfel încât să funcționeze uh, situația de acolo și să depolitizăm situația asta ridicolă din capitală. Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Doamna Zaborska, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, mulțumesc pentru acest raport cu privire la situația actuală din Haiti. Ne-ați spus că se va ajunge la o serie de epidemii în lanț și acest lucru se putea vedea deja de mai de mult. Din păcate însă nu avansăm la fel de repede cum ne-am fi dorit la fața locului. Ne-am fi dorit de asemenea să nu intrăm pe o situație care era deja atât de dificilă ca cea de după cu tremur. Din păcate, nici statul nu funcționează cum trebuie și este bine de aceea să facem ceva foarte repede pentru că altfel vom risca uh, să se continue cu alte epidemii și cu violențe. Este mai bine, domnule comisar, să încercăm să trimitem cei mai importanti, cei mai renumiți uh, experți în domeniul sănătății care să poată întocmi un plan de sănătate pentru Haiti și de asemenea trebuie să ajutăm și cu uh, mijloace financiare și cu mijloace de sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Καταρχήν και εγώ να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a vă felicita pentru cele făcute, atât în situația Haitiului, cât și pentru Pakistan. Știu că întotdeauna suntem prezenți acolo unde este nevoie. E vorba de un enorm un dezastru de mari dimensiune aici, peste o mie de morți și un număr foarte mare de persoane infectate și acest număr este în continuă creștere. Însă se pare că fondurile disponibilizate nu sunt suficiente. Acest lucru e din ce în ce mai evident. E nevoie de noi instrumente financiare. E nevoie de un, de o anumită modificare, asta este clar, de o anumită schimbare, pentru a putea să răspundem nevoilor și crizei umanitare. Și aș vrea să știu ce putem face, doamnă comisar, pentru a încerca să evităm ca această situație să se repete, fiindcă oamenii au fost infectați de reprezentanții UN. Domnul Von, un minut. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Vanmiddag heb ik nog eh, Mulțumesc, domnule președinte. În această după-masă am primit ultimele informații din partea unui ONG neerlandez care se află în Haiti de un an. Ne-a oferit o imagine foarte sumbră, dar realistă a ceea ce s-a întâmplat la fața locului. Unul dintre, Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori. S-a făcut o promisiune cu privire la o mare sumă de bani, dar foarte puțini bani au fost într-adevăr trimiși. În mare parte, majoritatea banilor mai trebuie să ajungă, dar ei trebuie să ajungă la fața locului, pentru că situația este extraordinar de acută. Dacă ne uităm la aspectele cele mai grave, este vorba de prevenire de apă curată. Aici, Uniunea Europeană trebuie să, pro, să aprovizioneze cu apă curată, este nevoie de experți care să uh, ne ajute cu puțuri pentru apă și cu astfel uh, și uh, alte lucruri. Practic lipsește tot și eu sper într-adevăr că Uniunea Europeană va ajuta în acest sens. Domnul Cortis, las la un minut señora comisaria damanaki în primul rând felicitar la comisión por los esfuerzos llevados a cabo en Stimate domnule președinte, domnule comisar, aș vrea în primul rând să-i mulțumesc doamnei comisar pentru eforturile pe care le-a făcut în Haiti. Această situație cere o intervenție rapidă, avem nevoie de mai multe resurse, avem nevoie de un angajament internațional mai puternic și pentru a putea garanta mai multe fonduri. În contextul crizei actuale financiare nu avem destule mijloace, dar criza umanitară este de asemenea o problemă gravă, avem probleme umanitare, o, trebuie să îmbunătățim uh, sistemul de igienă, accesul la apă potabilă și așa mai departe. Toate acestea sunt priorități și avem nevoie de un efort uh, permanent al statelor membre și al Comisiei. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul la un minut arvoisa puhemies haluan myös alkuun kiittää komission edustajaa Mulțumesc, aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului comisar pentru toate eforturile făcute de comisie. Lucru... E foarte important ca Uniunea Europeană să se implice în Haiti și să aibă o prezență vizibilă, fiindcă aceasta este o modalitate de a ne apropia de haitieni și avem o responsabilitate față de acești oameni care au suferit datorită cutremurului și acum epidemiei de holeră când planificăm să trimitem fonduri acolo. E important ca acele fonduri să ajungă acolo unde trebuie repede. Există multe asociații, multe organizații care au făcut o treabă foarte bună și care au deschis canalele pentru ca cei care au nevoie de bani să îi primească. Și sper ca aceste organizații umanitare și creștine care fac o treabă foarte bună la fața locului să fie recunoscute de comisie și să transmitem asistența cât mai repede posibil acolo pentru a obține rezultate. Mulțumesc și în încheiere, eh, doamna Gheorghiva, pentru a încheia discuția. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru implicarea în această discuție asupra unui subiect care va fi alături de noi pentru o bună vreme de acum încolo. Nu este o criză care se va rezolva cu ușurință. Am avut unele estimări cu privire la mărimea problemei uh, cu în următoarele luni, inclusiv de la experții noștri am avut astfel de estimă, estimări. Sunt de acord cu toată lumea care a spus că trebuie să trimitem experți de la Centrul European pentru Controlul Dezastrelor. Estimările sunt undeva între jumătate de milion și până la 720 de mii de persoane care ar putea fi infectate înainte de finalul epidemiei. Organizația de Sănătate Panamericană estimează aproximativ 400 de mii de persoane infectate. Așadar, nu pot decât să fiu de acord cu toți uh, cei dintre noastre care au spus că trebuie să mobilizăm resursele cât se poate de rapid pentru a ajuta acum. Dați-mi voie să spun unele lucruri. În primul rând, cu privire la cum putem ajuta cel mai bine. Este un moment în care trebuie să trimitem organizații partenere uh, sau să folosim organizații partenere care sunt acolo și să le oferim mijloacele să acționeze. În plus, să solicităm statelor membre să ofere asistență în natură. Săptămâna trecută m-am adresat statelor membre și de atunci vedem că primim sprijin, dar ar fi nevoie de mai mult în ceea ce privește purificarea apei, purific, tablete de purificare și uh, personal și în plus sprijin pentru o campanie de conștientizare și de informare. Pentru că există o mare neînțelegere cu privire la modul în care se manifestă această boală și cum se poate ea fi tratată. Și oamenii mor pentru că le teamă să se ducă la medic fiindu-le teamă că, de fapt, acolo s-ar putea îmbolnăvi de această boală mai degrabă decât să fie tratat de ea. O serie de vorbitori au vorbit despre banii promiși și ce se întâmplă cu reconstrucția în Haiti. Promisiunea și angajamentul luat de către Comisie a fost onorat Comisia a uh, promis că va trimite 460 de milioane și în termenele prevăzute a și făcut acest lucru. Doamna uh, uh Catherine Ashton și comisarul Balks sunt pe cale să evalueze cu statele membre pentru a vedea care este situația banilor promiși. Vă asigur că situația va fi luată uh, Um, cu foarte mare seriozitate pentru că este în joc reputația noastră într-un moment foarte important. Ultimul punct și unul foarte important. Există o limită în capacitatea de absorpție în Haiti. Cred că am spus unora dintre noastre asta. Când am ajuns prima dată în Haiti, m-am gândit pe cât de teribil a fost acest dezastru, nu este cea mai gravă problemă a Haitiului. De fapt, cea mai mare problemă au fost deceniile de lipsă de progres și de dezvoltare și absența unui stat funcțional, care înseamnă și absența unui sistem sanitar funcțional. Am văzut în tabere oameni stând la coadă în fața unui doctor, nu pentru că erau bolnavi, ci pentru că nu văzuseră în viața lor un medic și vreau să uh, profite de serviciile medicale oferite în aceste tabere. Această lipsă totală de competențe și capacități ale unui stat funcțional creează niște probleme care fac ca această epidemie să fie mult mai gravă. În continuare ne luptăm pentru ca guvernul să uh, aprobe un uh, spațiu pentru uh, Um, a fi stocate um, cadavrele, pentru că dacă nu putem face acest lucru, boala se poate um, răspândi din ce în ce mai mult. Este foarte important să înțelegem că problemele Haitiului nu pot fi rezultate în mod uh, facil, pentru că inima problemei sunt, de fapt, deceniile de lipsă de uh, Um, dezvoltare. S-au pus întrebări și cu privire la alegeri, dacă ar trebui să fie ținute sau nu. Autoritățile haitiene preferă să respecte programul stabilit. Mi-e foarte greu să răspund acum pentru că nu am fost la fața locului. Dar eu așa cred sau așa simt că amânarea alegerilor ar putea duce la o destabilizare a unei situații din care este oricum uh, destul de gravă dar asta, este, asta se bazează pe ceea ce am auzit, nu pe ceea ce am văzut eu personal la fața locului. În al patrulea rând, <clears throat> ne-ați solicitat să fim implicați în mod direct din partea Comisiei. Suntem implicați uh, și vom fi implicați. Baronesa Amos va fi la fața locului și eu mă voi implica, pentru că la ora actuală coordonarea uh, și uh, acționarea imediată, dar și faptul că le oferim speranță uh, cetățenilor haitieni, dar și lucrătorilor noștri și lucrătorilor organizațiilor internaționale este foarte important locuitorii orașelor care se uh, sperie de uh, epidemie, pur și simplu pleacă sau mm, și iar organizațiile internaționale se uh, confruntă cu situații dificile, de aceea trebuie să avem o prezență calmă și să oferim speranță oamenilor și stabilitate. Cineva a vorbit despre faptul că haitienii sunt uh, foarte uh, rezistenți sunt, dar au nevoie de ajutorul nostru în aceste momente foarte dificile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat această dezbatere. Și acum, dragi colegi, ordinea de zi